przewodniczący! Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Deschid ședința, doamnelor și domnilor. Primul punct de pe ordinea de zi. Declarația, declarațiile Consiliului și Comisiei în legătură cu concluziile ședinței Consiliului European de pe 16 septembrie 2010. Salutăm prezența, prezența printre noi a președintelui Consiliului European, domnul Herman Van Rompuy. Domnule președinte, vă urăm bun venit la Parlamentul European, spune președintele Parlamentului în engleză. Aveți cuvântul.